So. Right. Good morning. Bună dimineața tuturor și bun venit la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Externe. Acum ajungem la punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Există intervenții, observații. Dacă nu avem intervenții, atunci ordinea de zi este adoptată. Punctul 3. Comunicarea ale președintelui. Nu avem deocamdată comunicări. Punctul 4. Adoptarea proceselor verbale. Am avut o reuniune pe 13 noiembrie 2017. Dacă nu vor fi obiecții până la finele reuniunii de astăzi, atunci și acel proces verbal este adoptat. Trecem acum la punctele 5 și 6. Um, audierea și schimbul de opinii. Vreau să le spun bun venit invitaților noștri eh, care vor participa la audierea cu privire la instrumentele de finanțare externă. Raportorul nostru este Marit Cheșache. Vreau să vă spun că Uniunea europeană a efectuat o evaluare intermediară a instrumentelor de finanțare externă în contextul uh, arhitecturii viitoare de după 2020, deci după CFM-ul actual. Uh, analizăm situația actuală în vederea preparării, pregătirii legislației viitoare, dar uh, vă spun că Parlamentul European va participa la procedura ordinară legislativă în ceea ce privește viitoarele instrumente. Astăzi am invitat uh, mai multe servicii, uh, inclusiv uh, serviciul de acțiune externă, mai mulți experți care ne vor oferi detalii despre chestiunile importante în ceea ce privește evoluția politicilor. O, trebuie să spunem că nu există o nevoie stringentă de a schimba prioritățile în ceea ce privește instrumentele actuale, însă au existat schimbări globale, un cadru strategic global nou. Deci aș vrea ca reprezentanții Comisiei și cei ai Serviciului de Acțiune Externă să ne explice de ce nu au existat acte delegate înaintate. În plus, AFET va discuta cu domnul comisar Mogherini și Han în contextul dialogului strategic pentru perioada 2018-2020 și asta se va întâmpla în februarie, dar trebuie să stabilim datele. Apoi, uh, Maricie uh, Scacă a redactat acel uh, raport și a contribuit la sprijin oferit Parlamentului în elaborarea planului viitor. Haideți să le spunem venit, bun venit și oaspeților noștri. Mai întâi uh, uh, un invitat periodic, domnul Cristian Leffler, secretarul general adjunct al Serviciului de Acțiune Externă, apoi domnul Segredondi, tot de la Serviciul de uh, Acțiune Externă, doamna Miriam Ferran, director pentru strategie și Turcia de la DigiNear, apoi doamna Hilde Hardeman, director și șef de serviciu pentru instrumentele de politică externă, domnul Jean-Louis Bill, actual director pentru cetățeni și pace de la Digi DEFCO, domnul Andrew Sheriff, care este directorul Programul European pentru Afaceri Externe, Centrul uh, pentru Gestiunea Politicii de Dezvoltare de la Maastricht, doamna Isabel Ioanidis, de la Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, care va avea un studiu de evaluare și de impact. Domnul Richard Youngs, de la Carnegie Euro Brussels, va prezenta studii de caz privind uh, sprijinul acordat societății civile în Turcia, Ucraina și Egipt și doamna Givanidis, director uh, pentru pace la biroul de legătură de la Bruxelles. Uh, după prezentarea doamnei Schacă, respectiva raportului, după cele 5 minute, aș acorda fiecărui reprezentant al uh, Serviciului de Acțiune Externă, câte șapte minute, și apoi vom avea uh, timp la dispoziție pentru mm, o dezbatere și pentru intervenții ale raportorilor din umbră, în jur de jumătate de oră. Deci raportorul nostru este doamna Maretie Schake, care uh, va veni cu concluziile la final. Deocamdată îi dau cuvântul domniei sale. Mulțumesc, David stimați colegi, stimați oaspeți. Îmi revine onoarea de a discuta despre raportul meu și evaluarea intermediară de la mijlocul perioadei cu privire la instrumentele de finanțare externă de după 2020. Nu vorbesc doar în calitate de raportor, ci și în calitate eh, de lider al grupului de lucru pe instrumentele, instrumentele de finanțare externă. Am avut mai multe dezbateri publice și am discutat despre obiectivele politicilor noastre. Mă bazez pe experiența pe care am avut-o în grupul de lucru cu dialogul strategic, pregătirea evaluării intermediare, lecțiile pe care le-am învățat de acolo, din evaluări, uh, discuții cu părțile interesate, uh, cei responsabili de diferitele instrumente de finanțare. Sperăm să aducem o contribuție la o contribuție la discuția privind structura finanțării de după 2020, arhitecturii. Deci am tras învățăminte, este important să avem uh, instrumente mai strategice și mai coerente, să fie flexibile atunci când apar crize și când apar situații speciale la fața locului. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a fi mai eficienți și mai puțin birocratici. Există criterii de evaluare foarte clare, incluse uh, în politici, deci vom putea ulterior să înțelegem dacă obiectivele au fost îndeplinite. Și în ultimul rând, cred că este important ca uh, evaluarea activității Parlamentului să fie elaborată mai bine. Nu este satisfăcătoare până acum, dialogul strategic nu este bun, uh, informațiile apar târziu și incomple- sunt incomplete, uh, Uh, câteodată pur și simplu se bifează anumite criterii, dar nu are loc un, uh, un dialog strategic real. Același lucru este valabil și în ceea ce privește viitoarea arhitectură. Tot ceea ce se elaborează, nu vreau să am o poziție dogmatică, dar totul trebuie să ne permită o evaluare mai bună și acțiuni uh, mai bune, mai strategice și în relația cu partenerii noștri. Deci Trebuie să fim deschiși la îmbunătățiri și trebuie de asemenea să avem grijă și de alte laturi, cum ar fi drepturile cetățenești, drepturile omului. Gestiunea migrației, iarăși, este o prioritate nouă și trebuie alocate resurse pentru acest capitol. Sunt uh, obiect, alte obiective alese în mod intenționat uh, care joacă un rol important aici. De exemplu, uh, acordul cu Turcia sau uh, fondurile mutuale. Deci sunt tot soiul de exerciții ad hoc, care însă nu au fost supravegheate și evaluate cum trebuie. Deci mai sunt și alte domenii care pot fi îmbunătățite. Spun încă o dată, nu cred că ar trebui să fim dogmatici, uh, Ă, odată ce s-au dezvoltat instrumentele, dar ar trebui să ne gândim cum vom putea adopta o abordare mai pronunțat strategică. Întrebarea mea cheie către toți invitații noștri, reprezentanții Comisiei și ai Serviciului de Acțiune Externă, cum va arăta viitoarea guvernanță? Cum ne putem asigura că în următoarea arhitectură, și se vorbește mult despre alipirea tuturor instrumentelor într-unul singur. Deci cum va arăta guvernanța, cum va fi coordonarea între Comisie și Serviciul de Acțiune Externă și ce prevedeți pentru Parlament, care va fi rolul acestuia pe viitor. Pentru că dacă nu există încredere reciprocă, dacă nu există încredere în rolul Parlamentului, apare riscul ca acesta să joace un rol secundar pe viitor și ar fi inacceptabil, cred eu, ar uh, apărea și multă rezistență aici. Cam acestea au fost remarcile mele uh, cu privire la activitatea grupului de lucru pe instrumentele de finanțare externă. Cred că avem o responsabilitate importantă în ceea ce privește fiecare euro cheltuit din banii publici și cred că trebuie să fim demn de încredere nu numai în relația cu uh, partenerii noștri, cât și la nivel intern. Mulțumesc, Maritie Schac, pentru cuvântul introductiv. Și acum ajungem la invitații noștri, începând cu domnul Leffler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că m-ați invitat pe mine și pe colegii mei la această reuniune. Vreau să încep prin a-i mulțumi Marichei Schac pentru activitatea depusă, pentru reflexiile domniei sale. Proiectul de raport arată că discutăm uh, despre elementele care sunt și astăzi pe ordinea de zi. Nu voi intra, nu voi intra în prea multe amănunte uh, ale evaluării intermediare. Va exista un dialog strategic uh, în această lună cu AFE și apoi cu DEVE pe diferitele programe. Deci cred că e mai important acum să facem ceea ce a făcut Maritia din auri, să vedem care sunt lecțiile pe care le-am învățat de pe urma acestei activități până acum și să vedem cum uh, putem uh, creiona viitoarea generație de instrumente de finanțare externă. Sunt de acord cu multe dintre cuvintele cheie menționate adineauri, să fim mai flexibili, mai eficienți, avem uh, criterii de evaluare mai bune și să permitem uh, o evaluare din partea Parlamentului. Să avem uh, și orientări din partea statelor membre sau pentru statele membre pentru a vedea care sunt exemplele bune practici. Vreau să subliniez cinci lecții învățate pe care credem noi că le-am învățat la nivel de management deocamdată. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu uh, avem acel efect de uh, compartimentare, de segmentare. Trebuie să găsim combinația potrivită de politici și instrumente pentru a ne susține obiectivele. Multe dintre domeniile politice și multe dintre, multe dintre provocările cu care ne confruntăm sunt legate între ele în ceea ce privește migrația și securitatea, e clar că nu putem rezolva un capitol fără a-l analiza pe celălalt. Trebuie să vedem care sunt motoarele diferitelor probleme, care sunt uh, probleme legate de strămutarea sau dislocarea voluntară sau involuntară a oamenilor. Trebuie să ne concentrăm și pe instrumentele economice. Mai sunt și alte politi- uh, instrumente politice, comerț, energie, dezvoltarea durabilă și agenda aferentă. Uh, cum putem aduce toate aceste elemente la oaltă. A doua lecție. Trebuie să ne asigurăm că pentru a găsi un răspuns adecvat la schimbarea priorităților politice, trebuie să fim dispuși la o flexibilitate mai mare și cea mai bună metodă este de a simplifica arhitectura și de a înlătura piedicile care există până acum, de a dobori gardurile și zidurile care au existat în ultimii ani, din 2014 am observat că există tot soiul de constrângeri aduse de structura actuală, care nu ne permit să acționăm atât de rapid și eficient cum ne-am dori și cum ne-am angajat la nivel politic. Trebuie să vedem cum răspundem la provocările Um, fluxurilor migraționiste. Și evident, având în vedere și procesul acesta de modificare a fondurilor și alocarea lor în diferite capitole, lucru care durează mult mai mult decât ar trebui pentru aceste instrumente. Deci, trebuie să construim o nouă flexibilitate în, pentru aceste instrumente pe viitor și aceasta este o adevărată provocare pentru noi. În același spirit, o programare multiplă a diferitelor instrumente ne împiedică până la un moment dat, noi, dar și Parlamentul, să avem o privire de ansamblu clară a acțiunilor întreprinse și să avem o evaluare clară a obiectivelor politice strategice. O arhitectură simplificată ne-ar permite să dezvoltăm niște răspunsuri mai coerente, având în vedere complexitatea sporită a situațiilor cu care ne confruntăm. De aceea, ideea de a grupa diferite instrumente și în același timp să menținem acele accente geografice și uh, tematice, asta ne va permite să ne asigurăm că vom avea o arhitectură cu proceduri simple, dar că în același timp există și un accent politic pus pe menținerea unei atenții sporite față de anumite zone, având în vedere evoluția constantă a provocărilor cu care ne confruntăm așa cum a spus și doamna raportor și că trebuie să ne asigurăm că vom uh, fi, um, uh, prioritatea noastră vor fi politicile și nu instrumentele și separarea care există între diferitele instrumente nu ne permite să avem o viziune de ansamblu și cred că asta este chiar una din unul din învățămintele din evaluarea de la intermediară și anume că împărțirea acestor instrumente pe diferite țări duce la o fragmentare și de multe ori uităm imaginea de ansamblu. Pierdem din vedere esențialul. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că vom menține în toate politicile și evoluția acestora și dialogurile noastre vom menține și abordarea strategică, să nu cădem în capcana următoare și anume instrumentele să ne dicteze cum trebuie să acționăm. Nu, aceste instrumente trebuie să fie conduse de politici care se vor dezvolta cu viteze diferite pentru că nu pot să fie încadrate într-un sistem prea rigid. Cel de-al patrulea învățământ – o flexibilitate sporită nu înseamnă mai puțin control din partea Parlamentului, ba din potrivă. Noi suntem de părere că acest lucru ne va permite să examinăm într-adevăr orientările strategice și avem din nou acea ambiție de a avea buget pentru Fondul European pentru Dezvoltare, lucru care de la sine va spări controlul de care beneficiază Parlamentul European. Evident, o arhitectură simplificată în capitolul 4 ar însemna că ar trebui să avem anumite mecanisme pentru a permite Parlamentului să-și exercite competențele sale de control și, evident, să ne asigurăm că avem o transparență sporită și mai ales în ceea ce privește uh, obiectivele finale și deci criteriile de evaluare. Aproape că am terminat, domnule președinte. Cel de-al cincilea și ultimul învățământ este că succesul actual al acestor instrumente trebuie să fie continuat și trebuie să uh, ne promovăm ambițiile politice. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă ne-a demonstrat că trebuie să găsim căi noi de eficiență pentru a include și partea economică, noi inovații, modalități inovatoare în aceste programe. Și în același fel, din punct de vedere al securității, având în vedere toate provocările cu care ne confruntăm, trebuie să ne dăm seama că nu toate pot fi adresate în mod oficial doar prin bugetul european, pentru că tratatul de la Lisabona exclude anumite tipuri de cheltuieli din bugetul european și atunci propunem pentru Facilitatea Europeană pentru Pace, spre exemplu, să avem parteneri în așa fel încât să putem împărți această povară împreună cu aceștia și să vedem cum putem acoperi cheltuielile pentru operațiunile de tip militar militar. E vorba de provocări de securitate dincolo de frontiere și, evident, cheltuielile aferente trebuie să se facă în mod coerent, aliniate pe uh, programele noastre de cooperare cu bugetul general chiar și aliniate cu angajamentele pe care noi în mod colectiv le-am, uh, ni le-am asumat. Așa că mă voi opri aici, domnule președinte. Îmi cer scuze dacă am vorbit un pic cam mult. Mulțumesc, domnule Leffler, și acum doamna Ferran. Mulțumesc, colegul meu v-a prezentat o viziune de ansamblu în ceea ce privește instrumentele de finanțare externă. Eu am să încerc să Mă refer la ceva mai specific, două instrumente care țin de uh, instrumentul de vecinătate și instrumentul de preaderare, care țin de direcția noastră generală, având în vedere învățămintele pe care le putem uh, desprinde din evaluarea intermediară. Multe dintre acestea le veți găsi în raportul doamnei Șache. Instrumentul de vecinătate, plecând de la evaluarea intermediară, putem spune că este în continuare un instrument pertinent și a permis Uniunii Europene să-și implementeze politicile de vecinătate și să acționeze în mod mod flexibil, având în vedere multe din uh, crizele cu care ne-am confruntat, uh, Ucraina, Tunisia, criza migratorie, doar pentru a numi câteva dintre ele. În mod asemănător, implementarea principiilor uh, de diferențiere ne-a permis de asemenea să ne adaptăm față de nevoile partenerilor noștri și deci evaluarea a fost destul de pozitivă referitor la flexibilitatea acestui instrument. Acum, cu acestea fiind spuse, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să avem o capacitate de răspuns extinsă, având vedere situațiile de criză cu care ne confruntăm în diferite regiuni și această flexibilitate, deși a fost foarte bine implementată, a dus la crearea a două fonduri fiduciare și e clar că avem aici anumite limite. Preîntâmpinarea crizelor ar putea fi un aspect specific pe care trebuie să punem accentul în uh, schițarea noilor instrumente, așa cum a spus și Cristian. Apoi, în ceea ce privește eficiența, a fost un instrument de succes pentru a îmbunătăți comerțul și mediul de afaceri în foarte multe țări învecinate și a contribuit de asemenea și la stabilizarea macroeconomică pentru mulți parteneri europeni, Iordania, Tunisia sau Ucraina. Și deci susținul, susținerea bugetară a fost uh, binevenită. Contextul politic în foarte multe țări a împiedicat implementarea anumitor reforme în ceea ce privește democrația, drepturile omului și stimulentele. Abordarea noastră bazată pe stimulente, pe care ne dorim pentru acest nou instrument, a fost mai eficientă pentru a promova o democrație uh, și a acționat acea pârghie necesară pentru a lansa noi reforme în domeniile în care era necesar. În materie de eficiență, revizuirea intermediară demonstrează că procedurile în vigoare au fost utilizate în mod eficient în acest uh, instrument cu o rată de costuri administrative uh, acceptabilă și utilizarea unor măsuri specifice uh, este utilizat atunci când e nevoie și utilizarea acestor noi modalități, cum ar fi o contopire a fondurilor, a dat rezultate uh, pozitive, ceea ce ne-a permis să, mo să mobilizăm resurse financiare suplimentare. Evaluarea intermediară demonstrează că sistemul de monitorizare a venit cu un feedback potrivit și am reușit să tragem anumite învățăminte din această evaluare, dar e ceva care va trebui să fie și mai bine dezvoltat pe viitor, în momentul în care vom implementa noua generație de astfel de instrumente. De asemenea, în evaluarea intermediară se demonstrează că s-a sporit transparența și simțul de tragere la răspundere și în același timp, în ceea ce privește plusvaloarea europeană a acestora instrumente, această plusvaloare a fost demonstrată având în vedere posibilitatea de a veni cu finanțare prin diferite modalități de finanțare, prin construirea acestor proceduri diferite. Am avut capacitate de coordonare cu alte instrumente europene și capacitatea de a mobiliza competențele statelor membre și, evident, influența statelor membre prin dialog cu autoritățile naționale. Per total, pentru a mă întoarce la ceea ce spuneam în introducere, e un instrument care a fost uh, considerat drept potrivit, pertinent. Evident, mai există și posibilitatea de a colabora cu vecinii noștri în diferite domenii menționate drept strategice. Acum, în ceea ce privește instrumentul pentru preaderare, acesta și acesta este considerat de pertinent și aliniat cu prioritățile Uniunii Europene și cea de-a patra strategie a Uniunii Europene pentru Balcan ne va permite să avem o platformă de integrare sporită pentru diferitele uh, surse de finanțare bazate pe politici. Există flexibilitate pentru acest instrument, nu numai în cazul unor nevoi urgente, spre exemplu criza refugiaților, în care flexibilitatea de asemenea a putut fi mobilizată și în cadrul acestui instrument pentru a susține Balcanii de Vest și uh, fluxurile migratorii venind dinspre Turcia, dar mai mult decât atât, acest instrument a pus accentul și pe reforme structurale și asta prin introducerea unei abordări sectoriale. Și chiar dacă ne aflăm într-o etapă incipientă de implementare, uh, eu cred că impactul este unul pozitiv și important, având în vedere concentrarea fondurilor pe anumite priorități politice, pe aspecte cheie pe care noi le considerăm a fi fundamentale. Și de asemenea, am notat prin evaluarea intermediară că există o aliniere cu strategia globală în dorința noastră de construirea unor instituții și de a pregăti țările uh, respective înspre aderare construirea unor instituții uh, care să susțină statul de drept, democrația, drepturile omului și buna guvernanță. Am notat de asemenea în raportul dumneavoastră, dar și în evaluarea intermediară, faptul că au existat, uh, că au lipsit anumite condiționalități sau clauze de suspendare, lucru la care uh, ne vom mai gândi în momentul în care vom schița noile instrumente. Apreciem evaluarea dumneavoastră în acest sens și așteptăm cu nerăbdare să vedem felul în care vom putea implementa aceste noutăți în uh, dialogul structural pe viitor. În ceea ce privește eficiența, e clar că au existat anumite progrese referitor la eficiența uh, administrativă și uh, de gestiune. În cazul Turciei, spre exemplu, am notat totuși anumite dificultăți de implementare, mai ales pentru implementarea prin management indirect cu țările beneficiare. Și, în final, ca și în cazul instrumentului de vecinătate, observăm că există de asemenea o pârghie importantă de mobilizare a diferitelor surse de finanțare, cu, iar cooperarea cu alte instituții internaționale și alți contribuitori e ceva prețios și am găsit astfel diferite surse de finanțare, surse private sau publice și care este plus valoarea acestui instrument de preaderare. De asemenea, evaluarea este foarte pozitivă. Uniunea Europeană este un donator major în aceste țări și deci o adevărată platformă pentru a ne asigura că există coordonarea necesară, chiar dacă această coordonare cu alte instrumente, cum ar fi instrumentul pentru pace și stabilitate, Uh, e clar că e loc și de mai bine în acest sens, însă e clar că am avut un efect pozitiv și o plus valoare evidentă. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările noastre. Thank you, Ms. Ferran. Mulțumesc, doamnă Ferran, iar acum trecem la următorii vorbitori. Doamna Hardeman, Hilde Hardeman, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu o să mă bazez pe ce a spus Cristian Leffler și Miriam Ferran. Instrumentele pe care le folosește departamentul meu pentru uh, instrumente pentru politică externă uh, sunt uh, instrumente care se află oarecum în afara celor obișnuite. Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, cel pentru parteneriate și uh, partea pentru observările electorale, instrumentul pentru democrație și drepturile omului, sunt cu toatele uh, responsabile uh, și extrem de flexibile, sunt extrem de rapide. Sunt toate gestionate în funcție de politicile pe care le deservesc și sunt uh, de asemenea create pentru o implementare rapidă, pentru o schimbare a priorităților politice, pentru uh, nevoi care evoluează pentru aspecte sensibile din punct de vedere diplomatic într-un mediu foarte sensibil din punct de vedere global. Evaluarea intermediară a tras concluzia că aceste instrumente oarecum atipice sunt foarte potrivite și au adus o valoare adăugată foarte clară care ține cont de obiectivele care au fost stabilite pentru ele în temeiul juridic din 2014. Dacă ne uităm la instrumentele care au contribuit la stabilitate și la pace, vedem că ele sunt instrumente cheie pentru ca diplomația Uniunii Europene să poată să fie și uh, acompaniată de proiecte flexibile care sunt uh, făcute pe măsură în ceea ce privește construirea păcii și abordarea tuturor amenințărilor transfrontaliere. Viteza implementării și folosirii lor este esențială și în același timp uh, în timp ce aceste instrumente care contribuie la stabilitate și la pace, ele sunt, sunt instrumente subsidiare, coordonarea și abordarea integrată cu astfel de instrumente și cu alți actori este esențială și face parte din natura acestor instrumente. Asta este ceva căruia acordăm atenție maximă la nivel cotidian pentru a maximiza uh, impactul acestor măsuri și pentru a nu crea paralelisme. E vorba de un subiect uh, pe care vom continua să ne țintim eforturile și, bineînțeles, că ne vom baza pe recomandările din evaluarea la jumătatea perioadei și pe învățămintele pe care le-am tras din ea. E vorba de un instrument care iese oarecum uh, din uh, din instrumentele clasice de cooperare-dezvoltare. E vorba de unul care trebuie să reprezinte interesele Uniunii Europene în afară. Interesele Uniunii s-au extins, contextul internațional este în evoluție și avem nevoie de aceea de o combinație între, pe de o parte, o abordare foarte strategică și pe o adaptabilitate la schimbări și la circumstanțe care sunt în perpetuă schimbare. O recomandare care s-a făcut a fost să avem o abordare țintită. Eu aș dori să subliniez că avem aici o programare foarte inclusivă folosită pentru toate instrumentele de politică externă, incluzând aici și SAE-ul și diferitele servicii de la Comisie, statele membre și alți actori. Eu cred că putem spune că am reușit să atingem un echilibru corect între concentrare și flexibilitate. flexibilitate. Fiind dat că nu există limite geografice, instrumentul acesta de parteneriat devine foarte potrivit pentru ca să se poată adapta pe viitor la priorități noi și la uh, nevoile partenerilor strategici de mâine. Dacă ne uităm și la aspectele legate de misiunile de observare electorală pentru prezervarea democrației și a drepturilor omului. Ele sunt o platformă esențială pentru noi, uh, pentru că prin intermediul lor susținem democratizarea în țări partenere. Instrumentele sunt implementate în coordonare foarte amplă cu SAE-ul și cu alți parteneri. Flexibilitatea, deci, abordarea integrată sunt elemente cheie din uh, strategia noastră și trebuie să le păstrăm și trebuie de asemenea să le și întărim pe viitor. Doamna Scache m-a întrebat cum putem să cooperăm și să îmbunătățim instrumentele pe care le avem la dispoziție. Eu pot să subliniez că cooperarea cu SAE-ul este o chestiune cotidiană pentru noi și ține de un plan foarte pragmatic, la fel și colaborarea cu celelalte servicii ale Comisiei. Avem uh, un calendar prin care avem un contact permanent cu ceilalți parteneri. Când e vorba de privirea de ansamblu, Christian Leffler a spus deja că noi încercăm să avem instrumente mai extinse pe viitor și deci că ar putea să se întâmple foarte bine să avem o privire mai bună de ansamblu. Dacă ne uităm la anumite instrumente specifice, acestea s-ar putea să se transforme în modalități de operare și deci viteza lor, viteza de reacție a acestor proiecte vor trebui să fie adaptate și pentru aceasta e nevoie de o privire de ansamblu. Întotdeauna trebuie să ținem cont de nevoile existente și noi asta este ceea ce facem prin urmărirea continuă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hardeman, iar acum are cuvântul domnul Vil de la DigiDefco. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. E clar că, de fapt, cu toții spunem că aceleași uh, obiective sunt importante pentru noi. Eu sper că aceasta să-mi scurteze mie prezentarea. Eu mă voi uh, concentra pe HR mai ales, dar uh, vreau să vorbesc scurt și despre instrumentele pe care le avem la dispoziție. Instrumentul de politică externă este, mm, și de care voi vorbi eu, în domeniul drepturilor omului, este concentrat mai ales pe drepturile omului el uh, se referă la probleme în lume în general. El nu substituie alte elemente, dar ajută. Spuneam că noi lucrăm peste tot în lume, deci e o acoperire globală, e un argument care este un instrument care nu um, este eliminatoriu. Putem să colaborăm, de fapt, și cu organizațiile societății civile cu care colaborăm mai mult, putem să avem parteneriate și cu alte entități, cu instituții regionale, internaționale cum ar fi oficiul uh, înaltului comisar de la Geneva, avem privilegiul să lucrăm fără avizul guvernelor. Nu avem nevoie de un aviz din partea autorităților uh, locale sau naționale pentru ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Și în măsura în care se poate, și în măsura în care partenerii pot să colaboreze cu noi, se impun anumite limite, dar acestea sunt limitele și nu sunt în niciun caz uh, formale. După cum a zis și Hilde, noi suntem extrem de flexibili pentru că beneficiem de capacitatea de acțiune rapidă atunci când este nevoie și făcând acest lucru putem să oferim susținere activiștilor în domeniul drepturilor omului sau organizațiilor care au fost capabile să susțină societatea civilă în zone foarte periculoase. Putem colabora și cu persoane care nu sunt uh, juridice, persoane fizice, care nu sunt registrate, ceea ce ne ajută, bineînțeles, să ajutăm acolo unde este nevoie, mai ales în, uh, într-un mediu mai dificil. 60% din ceea ce facem este gestionat de către delegația la fața locului, care, credem noi, întotdeauna are cea mai bună imagine a ceea ce se întâmplă în locul respectiv. Iată caracteristicile pe care vreau să ne concentrăm când vorbim despre instrumente. Când e vorba însă de evaluarea la jumătatea perioadei, în ceea ce privește relevanța sa, Regulamentul a fost considerat relevant, a fost adoptat și se aplică, mai ales în contextul apărătorilor drepturilor omului. Avem foarte multe provocări care se aplică la nivel mondial. Instrumentul contribuie și la obiectivele de dezvoltare sustenabilă și la obiectivele mileniului 2020 avem uh, cu toții convingerea că elementele de democrație și de stat de drept trebuie să fie și ele parte din uh, condiții. În ceea ce privește eficiența și eficacitatea programului, s-a spus că toate acțiunile contribuie la realizarea unor obiective specifice, de aceea regulamentul a fost considerat ca funcționând eficient până acum. Se susțin domenii din ce în ce mai largi, ca mult mai largi ca înainte, am abordat priorități noi, cum ar fi, de exemplu, migrația, pacea și securitatea, poate nu întotdeauna la fel de direct cum ne-am fi dorit. Dar există dovezi că misiunile de observare electorală sunt uh, foarte eficiente și îmbunătățesc procesele electorale. Instrumentul a fost uh, considerat ca fiind eficient în multe țări. Avem uh, și o, um, o evaluare a efectivității și a impactului acestor instrumente s-au salvat, de exemplu, în unele cazuri, chiar viețile unor activiști în domeniul drepturilor omului. În legătură cu impactul pe care îl avem pe hartă, cum ar veni răspândirea noastră pe glob și uh, prioritățile noastre, am tras concluzia că trebuie să ne concentrăm mai mult pe țări care sunt în criză în domeniul drepturilor omului, pe urgențe la care trebuie să ne uităm, uh, mai ales la situații dure, dificile, care sunt o provocare pentru toată lumea. Situația aceasta e și cea în care uh, militanții pentru drepturile omului sunt cei mai uh, în pericol. Dar trebuie să ne uităm și la grupurile care sunt discriminate, LGBTI sau alți apărători, uh, grupuri minoritare, ținând cont și de alte chestiuni în același timp. Din punct de vedere al eficienței, implementarea instrumentului e eficientă, este destul de ieftină, uh, avem un flux de fonduri bun, funcționează, iar um, există o bună utilizare a capacității de flexibilitate și personalul e folosit cum trebuie. Putem să spunem um, și că fiind dat, după cum ce ziceam, că se poate folosi uh, colaborarea cu persoanele fizice, le spun și colegilor că e un, uh, aceasta este o nișă pe care trebuie să o exploatăm. Deci funcționează bine. Din punct de vedere al HR-ului, al resurselor umane, mai trebuie să revizuim anumite aspecte, ceea ce va contribui și la ceea ce spunea doamna Scache înainte, când vorbea de drepturile de control ale Parlamentului și suntem absolut de acord cu dumnea ei. Mai avem anumite aspecte care necesită o propunere suplimentară, care sunt, de exemplu, de ordin birocratic. Noi suferim foarte mult de o birocrație prea mare. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, regulamentul financiar, dacă poate să îmbunătățească această situație. Complementaritatea. Se spunea că e unică, ea umple anumite lacune în situații unde, de exemplu, alții se, nu se angajează în domeniul acesta, din perspectiva pârghilor politice, avem uh, posibilitatea să uh, cerem uh, celor care activează în domeniul programului să mai îmbunătățească dialogul, de exemplu, cu actorii implicați. În legătură cu recomandările, foarte rapid din partea mea, pentru că știu că am luat mai mult timp decât trebuia, o să încercăm să ne concentrăm mai mult pe apărătorii drepturilor omului. E foarte dificilă sub situația aceasta, după cum ziceam și înainte. E clar că spațiul din ce în ce mai mic pentru societatea civilă e o problemă și vom încerca să mai reorientăm fonduri în direcția lor. Vrem să susținem și uh, vrem să continuăm și cu susținerea pentru partidele politice. Este vorba de latura de democrație a instrumentului și dacă îmi permiteți, domnule președinte, o să mă opresc aici pentru că altfel o să depășesc mult prea mult. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Vil. Am avut uh, cei patru reprezentanți ai instituțiilor europene. Vor veni acum experții și începem, din câte am înțeles, cu Andrew Sheriff. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru invitația din partea Comisiei AFET. Acum uh, voi încerca să mă uit oarecum către viitor din perspectiva MTR și cadrul uh, multianual uh, financiar. Voi vorbi despre patru chestiuni critice Ehm, flexibilitatea politicile externe și interne, valori și interese și viitoarele evaluări. În principiu, avem eh, o analiză independentă făcută de organizația noastră, care este un think tank. Ehm, ne uităm la implementarea politicilor europene la fața locului. Este important la această dezbatere să ne uităm și de jos în sus, nu numai de sus în jos. Uh, trăim vremuri foarte schimbătoare. Se vede acest lucru și se reflectă în strategia globală, dar uh, cred că dacă vom avea aceeași abordare ca în trecut, nu vom rezolva problemele. Respect concluziile comisiei, uh, ideea că instrumentele sunt adecvate scopului, dar cred că mai degrabă o decizie politică Practic, uh, oamenii au vrut să-și păstreze resursele și energiile pentru evaluarea finală, neîncercând să schimbe profund instrumentele actuale la mijlocul perioadei. În ceea ce privește uh, noile oportunități, avem o strategie globală, avem agenda 2030, avem uh, acordul de la Paris, uh, lucruri care nu existau la negocierile pentru ultimul CFM. Deci avem o agendă nouă și uh, ea este mult mai amplă decât în trecut. De asemenea, afacerile externe au revenit printre prioritățile UE și există negocieri importante care pot duce la schimbare. Una din temerile pe care le avem în calitate de think tank independent, uh, ne temem că Uh, chestiunea legată de suma finală va putea degenera. Uh, deci mm, nu va exista o discuție de ordin strategic uh, care să se uite și la cauze și la scop și așa mai departe, ci oamenii se vor certa pentru sumele acordate fiecărui instrument în parte. Poate că unii dintre dumneavoastră se vor întreba, văzând această imagine, de ce prezint un iepure sau de, alții vor spune de ce prezentăm o rață. Deci cam uh, există uh, chestiuni uh, legate de prioritizarea acestor finanțări. Unii spun că e important să existe un răspuns rapid, alții spun că trebuie să fie un buget structurat, alții spun că trebuie să se creeze o pârghie prin finanțările respective. Uh, și obiective mai eficiente și așa mai departe. Apoi există disponibilitatea de a se renunța la gradul de influență în favoarea unei, unor instrumente mai flexibile, totodată păstrând o guvernanță adecvată. Cred că uh, analiza noastră a arătat că flexibilitatea nu este neapărat un fundament puternic pentru un buget. Mai există și alte considerente. Auzim foarte des vorbindu-se despre flexibilitate, dar nu trebuie să uităm și celelalte elemente. În ceea ce privește flexibilitatea, bun, există întrebarea uh, valori versus interes, uh, termenul lung versus termenul scurt și valoarea adăugată Eh, aici se spune adesea, dar suntem, eh, acționăm pentru termen lung, pentru, pe termen lung, dar ne gândim și la conflictul cu interesele naționale și uh, trebuie să ne asigurăm că flexibilitatea nu este subminată. Deci nu elaborăm acum un buget pentru anii 50, atenție, ci trăim într-o lume din ce în ce mai globalizată și interconectată. Cum putem uh, aborda temerile externe și interne? Cum putem stabili bugetul și cum putem vedea care este impactul la diferitele niveluri? Nu am un răspuns facil la această întrebare. Există tot soiul de demersuri în direcția bună, dar uh, trebuie aduse la olat aceste preocupări externe și interne, trebuie să se vadă care sunt suprapunerile și să ne ad- adoptăm la suprapuneri. Deci, valori versus interese. Uh, vedem că există o preocupare din ce în ce mai mare pentru uh, un impact al uh, acțiunilor externe, pentru obținerea unor valori. Există o metodă de a obține mai valori mai mari, dar observăm și că există amenințări din ce în ce mai mari, probleme pentru societatea civilă și pentru unitatea ei. În principiu, e din ce în ce mai greu să se definească acest capitol al valorilor și trebuie la fața locului să se vadă cum se poate proceda pentru a aduce cele două preocupări la oaltă. Apoi crearea unui singur instrument, un instrument unic. Răspunsul simplu este că nu va putea exista vreodată un instrument cuprinzător care să cuprindă toate elementele, toate celelalte instrumente. Acum când ne întrebăm ce va intra în cutia cu unelte și ce rămâne în afara ei, cred că uh, simplificarea, raționalizarea ar putea ajuta, ar fi uh, bună o abordare mai strategică, dar asta nu înseamnă o soluție unică. Sunt cinci întrebări cheie. Care va fi uh, narațiunea acestui instrument? Care va fi contextul? Care vor fi instrumentele cheie cele esențiale. Va exista unul pentru Africa și unul global, apoi diferitele structuri de guvernanță, um, responsabilitate și așa mai departe. Dacă aveți un instrument unic cu prea multe orientări, uh, cu prea multe sertare, să zicem că avem uh, dulăpior cu un sertăraș pentru acțiuni externe, un sertar pentru dezvoltare și așa mai departe. Deci, întrebarea este ce va intra uh, în uh, pachetul cel mare? Cum îl vei organiza pentru a te asigura, asigura că vei avea rezultate? Și în cele din urmă, concluziile, nevoia de a fi strategic, da, uh, diavolul se ascunde în detalii. Suntem cu toții de acord că trebuie să fim flexibili. La ce tip de flexibilitate? este necesară. Deci, diavolul se ascunde în detalii. Deci, ă, până la urmă, trebuie văzut ă, și legătura cu strategia. Ă, poți fi foarte mândru de instrumentele tale, dar dacă partenerii sunt dezamăgiți, atunci înseamnă că nu ai făcut mare lucru. Deci trebuie să te asiguri că vor fi și consultări adecvate cu partenerii. Mulțumesc. Mulțumesc. Vrem să dăm acum cuvântul doamnei uh, Isabel Ioanidis. Mulțumesc pentru invitație. După cum știți, uh, Unitatea pentru Evaluările Expost uh, ale Serviciului de cercetare din Parlamentul European au elaborat această evaluare de implementare. Ați primit uh, proiectul evaluării, cel uh, pregătit pentru Comisia AFET, cel legat de discuția de astăzi. Încercăm să susținem, uh, să-i susținem pe cei care redactează raportul. Mulțumesc secretariatului și doamnei Schaike pentru colaborare. Deci avem acel uh, proiect de evaluare care analizează fiecare instrument în parte, apoi am încercat să tragem învățămintele de pe urma acestor analize, uh, uitându-ne la uh, factorii ce țin de instrumentele de finanțare externă, apoi m-am uitat și la contextul post-2020 la sfârșit mă voi concentra asupra acestui ultim capitol. Există apoi și o anexă care privește susținerea societății civile din Europa pentru Turcia, Ucraina și Egipt. M-am bucurat să-l ascult pe domnul Leffler pentru că unele dintre recomandările noastre au fost deja luate în considerare de către Serviciul de Acțiune Externă, un lucru pozitiv. Aș putea începe însă cu lucrul unde avem cele mai mari dezacorduri. În momentul în care alegi simplificarea, trebuie să ai grijă să nu se facă o simplificare excesivă. Deci, în continuare, mă opun creării unui singur instrument, unui instrument unic. Provocarea principală pe care am văzut-o la punerea în aplicare a acestor instrumente se referă mai degrabă cu accesul tranziția de la ajutorul umanitar la dezvoltare, la strategie, deci nu instrumentul în sine este problema. Ce este important este să se simplifice instrumentele și să existe o complementaritate. Când te gândești la simplificare, la instrumente mai suple, primul factor la care trebuie să te gândești ar fi că instrumentele reflectă nevoile sau se adresează nevoilor țărilor, statelor. Trebuie să vedem care este specificul regional ci care este nivelul de dezvoltare al țărilor beneficiare. Să vedem dacă sunt țări cu un venit mediu ridicat sau în curs de dezvoltare, trebuie să centralizăm anumite instrumente aici la Bruxelles, să zicem, sau altele ar trebui să fie descentralizate. Trebuie să ne asigurăm că un instrument mai mare nu va echivala cu birocrație mai multă. Până la urmă trebuie să existe un compromis când vine vorba de flexibilizare, atunci când trebuie să înlesnim flexibilizarea. O a doua problemă trebuie să încercăm să obținem uh, o continuitate și o durabilitate Acestea sunt și constrângerile sprijinului oferit de UE. Există termene foarte strânse, foarte strâns legate de obiective și avem cuprinderi prea mari câteodată. Există și lacune între cele două constrângeri. Încercăm să promovăm sprijinul acordat societății civile, um, acordat proceselor de democratizare. Um, Cercăm, se pare că la un moment dat uh, sprijinim mai mult stabilizarea unor state decât democratizarea lor. Apoi trebuie să înlesnim flexibilitatea, după cum spuneam. Aici, dacă tot vorbim despre instrumente de financiare, vorbim și despre um, lichi- lichidități. Problema este că uh, Gradul de flexibilitate depinde și de stabilirea unor praguri adecvate. Practic, uh, fiind uh, până acum în fostul CFM praguri destul de joase, a trebuit să uh, epuizăm resursele în funcție de termenii impuși. Și uh, există acum tot felul de grupuri noi care apar în societatea civilă. Acum, uh, cum împăcăm uh, flexibilitatea cu consistența? Flexibilitatea a fost strâns de noile modalități de implementare. De exemplu, asta s-a făcut prin fondurile fiduciare în cazul migrației, iar rezultatele uh, au fost oarecum umbrite. Um, iar esența este aici să ne vedem cum ne putem asigura rezultatele atunci când țările beneficiare se opun respectării condițiilor și reformelor cerute. Și aici o metodă de a ocoli această problemă este de a întări nivelul diplomatic, nivelul diplomației și a, a societățile civile. S-ar putea include regulile în instrumentele financiare care să ceară reprezentanților importanți la nivel politic să se implice în dialogul diplomatic atunci când apar comportamente negative să se acorde un sprijin opoziției în țările beneficiare, în societățile civile și organizațiile lor, tocmai pentru a se ă, crea diferite categorii de finanțare pentru societatea civilă. Există anumite tipuri de mecanisme care trebuie supravegheate pentru că sprijină organizațiile civile care sunt mai apropiate de guverne. Deci, mă rog, trebuie să se creeze parteneriate cu mai mulți actori interesați și asta este evident. Ar fi bine să se reîntărească rolul delegațiilor UE pentru că ele asigură dialogul cu țările beneficiare. Și nu au Uh, și aceste delegații nu au mereu privirea centralistă, privirea din Occident, ci sunt cele care uh, stau de vorbă cu părțile interesate în țările beneficiare. Și în ultimul rând, întărirea uh, comunicării strategice a Uniunii Europene Aici aș solicita mai mult sprijin pentru promovarea mass media mai credibile, uh, cuprinderea poziției opiniei publice din țările terțe, stakeholders and resources we have on... Utilizarea resurselor de care dispunem pe teren, colaborarea cu delegațiile Uniunii Europene, cu rețelele societății civile, cu ambasadele statelor membre, dar și cu alte organizații locale și regionale uh, la fața locului. Evident că există o nevoie constantă de evoluție a relațiilor noastre cu țări terțe și de a învăța pe parcurs din experiența noastră pe teren și pentru a avea cât mai multe schimburi de informații. Doamna președinte, îmi pare rău, ne presează timpul, mai avem încă doi invitați care trebuie să ia cuvântul, vrem să-i ascultăm și pe dânsii, după care vom da cuvântul membrilor și uh, pentru că nu vom avea atât de mult timp la dispoziție, vă aș ruga ulterior să fiți conciși. Vă rog. Mulțumesc! Concluzia mea este următoarea. Susținerea societății civile s-a îmbunătățit în ultimii ani pentru că există foarte multe fonduri care sunt utilizate pentru organizațiile societății civile, care sunt cheltuite într-un mod mai flexibil, orientate pe uh, linii strategice de gândire pentru a proteja societatea civilă și aceste organizații care se află în uh, situație uh, dificilă. Există astfel de amenințări în diferite țări, peste tot în lume și felul în care uh, societatea civilă este structurată evoluează rapid. Deci e clar că sunt evenimente dincolo de Uniunea Europeană care necesită o updatare, o actualizare a finanțării în mod constant. Dacă vă uitați în Egipt, în Turcia, ceea ce s-a întâmplat, am avut destul de multă capacitate de flexibilitate și inovație pentru a face față modificărilor de acolo. Uh, însă e clar că încă nu am reușit să respingem toate aceste atacuri împotriva societății civile în toate aceste țări. În Ucraina, spre exemplu, am ajutat uh, societatea civilă și astfel aceasta a devenit un motor pentru reformă. Dar natura procesului de reformă este totuși destul de uh, dezechilibrată și Uniunea Europeană în mod clar poate interveni pentru a compensa anumite dezechilibre. Ce putem face pe viitor? Ei bine, dacă ar fi să avem un singur instrument unic și să, um, ar trebui să avem anumite modalități specifice de abordare a societăților civile, eu cred că atunci intervin diferite sensibilități la nivel politic în funcție de regiuni și de țările în care acționăm. Uh, dacă ar fi să avem un instrument doar pentru societatea civilă, poate că acest lucru ar complica situația. Ceea ce îmi doresc eu este să menținem structura actuală, dar în acest caz să încercăm să uh, combinăm diferite surse de finanțare pentru societatea civilă și să știm exact ce fel de sprijin dorim să acordăm. Pentru că există atât de multe domenii diferite de intervenție și de multe ori nu e foarte clar uh, care este imaginea de ansamblu, ce anume s-a făcut și cum anume acest lucru se leagă de obiectivele strategice. Eu cred că obiectivul principal aici este să avem legături cât mai strânse între sprijinul nostru față de societatea civilă și alte tipuri de ajutor acordat lucrurile se îmbunătățesc, însă în momentul de față ceea ce lipsește în aceste țări terțe este legătura aceasta între diferitele suse de finanțare. Uniunea Europeană a introdus mult mai multă flexibilitate, așa cum a spus și Jean-Louis, dar în continuare loc și de mai bine de a avea o flexibilitate sporită și cred că asta ar trebui să fie una din priorități. Evident, nu e o soluție de tip panaceu, panaceu dar Mă gândesc că mai degrabă vorba și de voință politică. Și această voință politică de multe ori în continuare lipsește în uh, rândul statelor membre, uh, tocmai pentru a considera societatea civilă drept o prioritate în uh, obiectivele principale ale politicilor noastre externe. Și un imperativ în momentul de față în acest domeniu este ca Uniunea Europeană să protejeze societatea civilă și reprezentanții, activiștii care se află în situații periculoase. S-au făcut lucruri bune până acum, dar în anumite situații problema devine mai sistemică, se înrăutățește și nu putem face față cu aceste instrumente. Deci acestea trebuie să fie actualizate. Este un obiectiv deosebit de important. Și în ceea ce vrește modificarea modalităților, acest lucru trebuie să ne permite să protejăm cât mai bine organizațiile societății civile care se confruntă cu situații situații foarte dificile. Și două aspecte în final. S-a spus că pentru că societatea civilă se modifică peste tot în lume, Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe pentru a susține noile forme de activiști de, din partea societății civile. E clar că trebuie să analizăm felul în care vor evolua aceste obiective și să găsim modalitățile aferente. Și un ultim aspect, Bun, în teorie Uniunea Europeană își dorește ca să acorde sprijinul societății civile în mod aliniat cu obiectivele noastre strategice și e nevoie de mecanisme bune care să putem evalua dacă într-adevăr așa e, da sau nu. E nevoie de indicatori, de criterii de evaluare care până în momentul de față sunt atât de generici, de generale, încât uh, Uh, nu știm exact dacă sprijinul acordat uh, societății civile contribuie um, obiectivelor noastre globale de politică externă. Și e clar că trebuie să existe o aliniere sporită cu aceste obiective, dar în același timp trebuie să evităm să supra uh, securizăm acest sprijin acordat societății civile, pentru că altfel s-ar putea să pierdem multe elemente pozitive care există în momentul de față. Mulțumim foarte mult și acum trecem la următoarea intervenție. Doamna Ioanides. Mulțumesc! E clar că Uniunea Europeană lucrează foarte mult cu reprezentanții societății civile peste tot în lume și, evident, noi suntem finanțați uh, de către Uniunea Europeană, ca și multe alte organizații. Vreau să menționez acest lucru și am contribuit și la consultarea publică la revizuirea intermediară. Aș dori să mă refer uh, în mare parte la aceste instrumente care au fost evocate E clar că lumea se schimbă, există crize cam peste tot în lumea întreagă și acest lucru reprezintă și o oportunitate pentru Uniunea Europeană în utilizarea acestui instrument pentru pace și stabilitate. Uniunea Europeană este un donator lider la nivel global și Evident, având în vedere dezbaterea de astăzi, vreau să mă refer de asemenea și la aspectele legate de securitate și apărare. E clar că există o nouă facilitate intitulată Facilitate pentru Pace, prin care trebuie să rezolvăm probleme de securitate care pe noi ne îngrijorează. E foarte bine acest lucru, dar asta nu înseamnă neapărat că aceste acțiuni vor conduce către pace. Vreau să intervin pe acest subiect. Acum, în ceea ce privește acest instrument și evaluarea care a fost făcută uh, în 2017, e o evaluare extrem de pozitivă. Și în uh, revizuirea intermediară a Comisiei Europene și raportul publicat în decembrie, e clar că e nevoie, se subliniază că e nevoie de o reacție rapidă a Uniunii Europene pentru a adresa anumite chestiuni de securitate la nivel global. Aceste capacități trebuie consolidate și doar prin acest instrument de stabilitate și pace vom reuși să avem acțiuni de preîntâmpinare a situațiilor de conflict. Uniunea Europeană își poate promova astfel valorile și poate fi un actor global. Și e un punct de vedere împărtășit și de diferite organizații și alte organizații ale societății civile care acționează în domeniu. Notăm de asemenea faptul că există trimiteri la acest instrument de pace și stabilitate la nivel bugetar. Uh, există și o latură de uh, securitate la frontiere în care contribuția poate fi diferită, însă contribuția sa este la nivel global Nu e neapărat o, o competență de securitate la frontieră atribuită acestui instrument. Eu cred că mai degrabă uh, vorba de implementarea rezoluției Națiunilor Unite 1335. Aș putea continua, însă nu voi face acest lucru. Și uh, trebuie să ne gândim de asemenea și la toate programele de reintegrare și protecție a victimelor situațiilor de conflict. Și în acest sens, instrumentul a intervenit în mod pozitiv. Promovarea organizațiilor de societății civile, mai ales la nivel politic o intervenție masivă în acest sens. Deci, iată, când, mă, când vorbesc despre instrumentul de pace și stabilitate, acestea sunt diferite tipuri de acțiuni pe care noi le promovăm. Notez de asemenea în raport anumite elemente pozitive referitor la acest instrument, viteza sa de intervenție, flexibilitate și vreau să subliniez de asemenea și gama largă de actori pe care îi putem uh, susține Pentru că e clar că trebuie să vedem clar cum putem interveni și felul în care putem susține acești actori. Apoi, personalul. Un aspect important referitor la acest instrument este că există personal specific în diferite situații. Deci, e foarte greu de uh, determinat care sunt exact sursele de finanțare și care este personalul specific alocat pentru aceste acțiuni pe care noi le desfășurăm. Uh, vorbim de uh, construirea păcii și de preîntâmpinarea situațiilor de conflict, dar o facilitate de pace, așa cum a fost menționată, nu este neapărat o, un instrument care va duce în mod automat la pace în situațiile de conflict. Acum întrebarea este dacă aceste instrumente sunt pe măsura obiectivelor scontate. Apoi, am să mă refer la ceea ce face acest instrument în materie de facilitare a dialogului pentru pace. În următorul CFM trebuie să menținem același nivel de finanțare este absolut esențial, având în vedere ambițiile actuale ale Uniunii Europene ca și actor global. Dar, dacă e să spunem, să vorbim de flexibilitate, eu cred că aici putem avea flexibilitate pentru finanțarea europeană. E vorba de flexibilitate și față de partenerii cu care lucrăm, beneficiarii. Ceea ce este important este că o contopire a diferitelor surse de finanțare ar putea să simplifice uh, munca pe care o desfășurăm. Dar sunt de acord că de multe ori diavolul se ascultă în detalii. E clar că ne dorim flexibilitate în momentul în care contopim toate aceste fonduri. Apoi, promovarea păcii și întâmpinarea conflictelor sunt uh, subiectul nostru principal de intervenție și acest lucru e foarte clar într-un sistem global. Uh, trebuie să precizăm clar care sunt ambițiile noastre în domeniu. Păi, la nivel bugetar, în următorul CFM se lansează un apel pentru ca acest instrument să fie menținut drept un instrument specific, separat pentru că e o contribuție importantă în așa fel încât Uniunea Europeană să fie la înălțimea ambițiilor sale în menținerea păcii. Și cred că trebuie să fie menținut drept instrument independent, autonom. Mulțumesc! Thank you very much to all speakers and apologies for the... Mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că v-am grăbit atât de mult și acum aș dori să dau cuvântul colegilor pentru a vedea cine anume dorește să pună întrebări. Domnul Cucan. Uh. Thank Mulțumesc. N-aș avea neapărat întrebări de formulat, ci mai degrabă câteva observații de formulat, mai degrabă critice. Eu am fost raportor pentru instrumentul european pentru vecinătate și pentru revizuirea acestor politici. Și mi-aduc aminte în dezbaterile noastre că am renunțat la multe criterii ale Parlamentului European tocmai pentru a găsi o poziție de compromis împreună cu Consiliul, cu Comisia, pentru a face în așa fel încât instrumentul să funcționeze. Și apoi, când mă uit acum la situația actuală, îmi dau seama că a fost o greșeală, am, am făcut o, o eroare, pentru că Parlamentul acum are o capacitate de monitorizare redusă a felului în care funcționează acest instrument. Și a are de asemenea și un ghid îndrumător la nivel politic foarte restrâns. Sincer, mă miră faptul că CIA și Comisia nu pot să vină și să ne ofere o evaluare simplă a felului în care funcționează aceste instrumente de finanțare. N-am găsit răspunsuri concrete la niște întrebări de bază. Cât de eficiente sunt aceste instrumente? Care sunt programele care sunt implementate? Și așa mai departe. Răspunsurile pe care le-am găsit sunt așa, în cazul cel mai bun, vagi sau generale. Așa că ar trebui să avem un limbaj mai uh, clar, mai răspicat, o informație mai clară. Deși principiul acesta mor for mor, care a fost atât de mult discutat și care mie îmi plăcea la un moment dat atât de mult, e bine, mă întreb acum, sunt curios, a fost într-adevăr un, efici- un instrument eficient în relațiile noastre cu vecinii? Sincer, nu se desprinde din, uh, din uh, analiză. Sunt cam critic. Acum nu vreau să vorbesc prea mult. Acum, în ceea ce privește arhitectura instrumentelor, Comisia și se spuneau că instrumentele sunt bune, sunt pertinente, n-au nevoie de niciun fel de schimbări. Uh, și că ar mai putea fi nevoie de acte delegate pe viitor pentru gestionarea acestora. Și am auzit din partea comisiei că acum, dintr-o dată, ar trebui totuși să schimbăm arhitectura acestor instrumente. Acum nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg de unde vine pripa asta și dorința pripită de schimbare a arhitecturii acestor instrumente. Eu nu sunt împotriva schimbărilor care ar consolida uh, activitatea noastră la nivel extern și prioritățile noastre în politica externă. Dar mă întreb dacă nu cumva aceste modificări care sunt sugerate sunt făcute așa pentru a modifica relațiile interinstituționale, ceea ce ar fi extrem de eronat. În fine, mă op- voi opri aici. Pe viitor, cred eu că avem nevoie de instrumente care să fie flexibile. Pentru că e clar că există noi uh, situații, uh, evoluții noi, migrație, uh, relații cu Turcia, relații cu Rusia. Instrumentele e clar că trebuie să fie suficient de flexibile pentru a se adapta, face fața situațiilor să facă fața misiunii noastre la nivel internațional. Vă mulțumesc, însă Parlamentul trebuie să aibă o capacitate sporită de a influența și de a uh, schița aceste instrumente. Mulțumesc! Thank you so much, Chair. I would like very much to... Domnul Cristian, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să susțin și eu ce a zis uh, domnul Cucan. Eu am fost raportor uh, din umbră pe revizuirea instrumentului INP Uh, aș vrea să vă spun că implicațiile modificării uh, structurilor uh, acestor instrumente pentru simplificarea arhitecturii, pentru simplificarea structurii sunt foarte mari și știu că există mai multe opțiuni, două, trei scenarii care sunt acum pe masă din partea Comisiei. Vreau însă să spun foarte clar, această alegere, care poate să fie să pară tehnică, este de fapt de natură politică în mare parte. Eu cred că va aduce la suprafață toate elementele politicii uh, bazată pe relația de putere între sud și uh, nord și vest-est. Vreau să amintesc de rapoartele Parlamentului European despre viitorul parteneriatelor uh, uh politicii de vecinătate, uh, și în cadrul uh, politicii uh, europene de vecinătate, PEV, nu mai putem să mai uh, ignorăm divergențele și aspirațiile Moldovei, Georgiei și Ucrainei, pentru că aceste țări sunt în altă ligă, atât în formă cât și în conținut. Nu numai că fac progrese pe reforme, dar au făcut și angajamente și chiar s-au uh, S-au angajat așadar să meargă într-o direcție europeană, e de aceea nevoie de o viziune politică diferită pentru cei care s-au hotărât să meargă pe calea europeană sau față de cei care nu vor să facă acest lucru. În acest context, cerem uh, un fond specific pentru Georgia, uh, Moldova și Ucraina, care să fie un model care, din păcate, a fost eliminată această propunere. Textul final după parteneriatul um, estic de la Bruxelles, după summit, nu menționează această recomandare a Parlamentului European. Deci întrebarea mea către dumneavoastră este cum putem să ne asigurăm să ne putem concentra pe aceste trei țări care sunt potențiale țări candidate în uh, scenariul post-2020 dacă ele sunt puse în aceeași uh, găleată cu orice altă țară terță. Da, mulțumesc, domnul Austrevicius, vă rog. Mulțumesc, Marice, mulțumesc pentru proiectul de raport. Este o bază excelentă pentru o dezbatere despre viitorul instrumentelor de finanțare pentru um, uh, acțiunea externă și mulțumesc colegilor pentru contribuții. Nu există niciun dubiu. Instrumentele de finanțare pentru acțiunea externă trebuie să reflecte principiile politicilor europene fundamentale și strategiile pe termen lung. Avem foarte multe în acest sens în Uniunea Europeană. Este clar că trebuie să încercăm să nu uh, ne batem cap în cap cu uh, măsurile pe care le luăm. Este o mare provocare și pentru viitor. Gestiunea politică ar trebui să fie îmbunătățită și ar trebui să ne gândim la un rol mai bun al comisiei noastre și a celorlaltor comisii uh, care se ocupă de același subiect. Din perspectivă pragmatică, cum putem să ne să împletim mai bine aceste acțiuni? Auzim foarte des din partea ONG-urilor sau partenerilor că de multe ori lucrurile cer prea mult timp și de multe ori din cauza aceasta se pierd parteneri în uh, momente în care s-ar putea acționa foarte rapid. O comunicare mai bună a politicilor europene e întotdeauna necesară. Haideți să ne concentrăm așadar pe comunicare, pe ce trebuie să facem, pe uh, explicarea partenerilor uh, a măsurilor noastre. Am două întrebări în legătură cu aceasta. Implementarea și mijloacele de a folosi instrumentele. S-a spus că există, dar dacă nu există condiționalitate, nu se poate neapărat să ajungem la un rezultat pozitiv. Chiar asistența financiară s-ar putea să se oprească. Să vă dau un exemplu. Atunci când am avut anumite um, măsuri care au fost legate de o condiționalitate, e foarte important să existe nu numai un act de a da, ci și un răspuns, o condiționalitate, o îndeplinire a unor uh, criterii. Și apoi uh, nu vorbim numai despre uh, statele membre. Vorbim uh, despre Uniunea Europeană, vorbim și despre statele membre care folosesc diferite instrumente. În ce măsură aceasta ar putea schimba abordarea de coeziune? O coeziune mai bună între statele membre și uh, Uniunea Europeană și instrumentele sale de finanțare. Cum vedeți această mai bună împletire? Doamna Lusing. Mulțumesc foarte mult. Aștept o secundă, văd că toată lumea vrea să-și pună căștile. Grupul meu este foarte critic în general și are destule rezerve față de instrumentul uh, pentru stabilitate și pace, mai ales în ceea ce privește susținerea operațiunilor militare sau a actorilor care sunt uh, mai ales în domeniul militar. Nu vreau să iau poziție față de acest subiect, ci vreau să vorbesc despre codecizia parlamentară și despre controlul parlamentar. Așa cum au zis-o și alți colegi, pot să mă bazez și eu pe câțiva ani de experiență în grupurile de lucru și să spun că în cadrul grupurilor de lucru care se ocupă cu evaluarea programelor, o să fiu poate dură mie mi se pare că nu se lucrează serios. Adică e foarte formal, nu e o evaluare, se spune tot timpul că diavolul uh, e în detaliu. Eu aș vrea să cunosc acel diavol, că se vorbește tot timpul despre detalii, dar nu se vorbește despre ce detalii e vorba. Se spune doar despre diavol. Deci eu cred că în Tunisia, de exemplu, stabilitatea uh, macroeconomică a fost îmbunătățită. Mi se pare ciudat, totuși văd oameni pe stradă acolo din cauza instabilității macroeconomice de care zic că suferă. Deci chiar și chestiuni atât de concrete care au o referire tangibilă în uh, realitățile de astăzi nu sunt de fapt uh, bine abordate, mi se pare. Deci, eu cred că avem posibilități mai concrete pentru a putea cu adevărat face o evaluare, deci trebuie să le folosim. Apoi câteva chestiuni de principiu. Grupul meu s-a implicat de mult pentru ca instrumentul pentru stabilitate să poată beneficia de acte delegate. Din păcate nu se întâmplă așa. Nici la alte instrumente unde avem posibilitatea de a folosi acte delegate, se conturnează această posibilitate. Trebuie să ai energia unui jurnalist de investigație pentru a afla câteodată anumite lucruri. Așa cum am aflat eu, de exemplu, că din instrumentul de parteneriat, de vecinătate, se uh, iau fonduri pentru finanțarea acordului cu Turcia. Eu aceasta am aflat-o după multe eforturi. De fapt, instrumentul ar fi trebuit să fie uh, Uh, altfel formulat, ar fi putut să fie aplicate actele delegate, nu s-a întâmplat așa și atunci se extrag aceste fonduri așa cum a dorit-o Comisia. Și în final, vreau să vă mai spun că am rezerve serioase și de principiu legate de părțile programabile și părțile neprogramabile. La cele neprogramabile chiar nu pot să-mi imaginez cum să se facă controlul. Se vorbește tot timpul de mai multă flexibilitate. Aș vrea să știu și eu, concret, cum ar trebui să arate un control la mai multă flexibilitate. Cum arată acel control? Mulțumesc! Mulțumesc, Tunechelam! Mulțumesc. Cred că este o oportunitate foarte bună să avem o întâlnire tripartită, așa, cu diferite părți și cu opinii diferite. Scopul însă al acestei audieri este să găsim un numitor comun, să ne înțelegem mai bine unii pe alții, pentru că eu cred că acum trăim într-o lume foarte agitată, cu situații foarte volatile care ies uh, de pe o zi pe alta la iveală. Instrumentele pe care noi le folosim, câteodată nu fac decât să încerce să calmeze gazul peste foc. Și de aceea trebuie să vedem când sunt implicate pentru a reuși să calmeze, într-adevăr, uh, problemele. Eu cred că Comisia a exprimat un cuvânt foarte important, un cuvânt cheie. Trebuie ca instrumentele să fie ghidate de politici, așa a spus, policy driven, doamna de la Comisie. Însă eu salut flexibilitatea, coerența, simplificarea. Declarațiile astea sunt foarte bune. Dar, după cum ziceam, diavolul este în detaliul implementării. Și salut ce a zis colega mea, doamna Șache mai ales, în discursul său uh, introductiv, spunând că nu avem nevoie de întâlniri formale neapărat, ci avem nevoie mai mult de consultări reciproce, și ce a zis și colegul Cucan, avem nevoie de o evaluare din partea Comisiei a funcționării acestor instrumente. Aceasta e și problema, până la urmă. Există o tendință către un instrument unic, dar uh, eu zic că aceasta va mai uh, necesita puțin prelucrare, puțin timp. Nu putem să ne grăbim, nu avem un glonț magic, cum scria în prezentare. Haideți să facem lucrurile calm și cu cumpătare. Foarte importantă a fost o, o afirmație că trebuie să dăm timp democrației pentru că și trebuie să încercăm să fim cumpătați tocmai pentru a putea să dăm timp să se concretizeze unele democrații. Eu zic că avem nevoie de mai multă consultare pe substanță, nu pe declarații formale și ar trebui să ne informăm în mod regulat, mai ales uh, din partea Comisiei, despre planurile pe care le au și despre implementarea lor. Mulțumesc foarte mult! Mai avem patru vorbitori, dar nu prea mai avem timp. Domnul Panțeri are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două comentarii scurte pe care vreau să le transmit gazdelor, uh, oaspeților noștri, îmi cer scuze. În timp ce suntem cu toții de acord pe obiectivul de a folosi mai bine instrumentele financiare, e clar că există rezistențe birocratice de depășit și logici de sector sectoriale și chiar și anumite probleme de lobby. Eu cred, în primul rând, că ar trebui să stabilim care sunt motivele pentru care vrem o raționalizare și o simplificare și motivele ar trebui să fie sau să se deducă din experiența istorică pe care o avem la fața locului și deci ar trebui să fie utilă această experiență pentru o nouă alegere pentru a stabili care sunt măsurile necesare pentru noile provocări. În cadrul acesta, intervenția despre instrumente trebuie să ducă la o mai mică arbitrarietate și discreționalitate din partea administrației, care de multe ori se folosește pe spinarea politicii. Vreau să vă dau un exemplu ca să fie clar ce vreau să spun. Exemplul uh, instrumentului de preaderare, IPA. În fața dificultăților pe care le au de exemplu, guvernele din cauza migrației și a încăpățânării s-a decis să se folosească anumite, anumite fonduri din instrumentul IPA și nu era prevăzut. Deci aici vedeți un exemplu foarte clar a ceea ce am vrut să spun. A doua idee, flexibilitatea și simplificarea. Regulile sunt uh, bune dacă sunt clare prioritățile politice și țintele. Eu sunt absolut de acord cu uh, cei care au spus că nu trebuie să intrăm într-o dispută de cantitate, între cantitate și uh, prioritate. E vorba de o provocare însă care stă dincolo de guverne. E o provocare mai ales pentru Parlamentul European, pentru că nu poate, pe de-o parte, să ceară controlul pe bună dreptate și după aceea să nu fie capabil să uh, stabilească prioritățile politice. Sigur că nu se poate spune că totul este prioritar, și dacă spunem așa, lucrurile rămân neschimbate, dar noi totuși venim și spunem că avem nevoie să schimbăm uh, felul în care se uh, aplică aceste instrumente, mai ales că avem acum uh, provocări foarte inedite în ceea ce privește drepturile omului, de exemplu. Eu zic că trebuie să fim conștienți că alegerile pe prioritățile politice nu sunt niciodată neutre. De aici se deduce ce fel de Europa vrem și ce fel de viitor vrem pentru Europa. Deci nu sunt alegeri neutre. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Lopez Mulțumesc, domnul uh, Mulțumesc, președinte, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut, pentru raportul pe care l-ați întocmit, mulțumesc seae ului mulțumesc Comisiei. Eu sunt puțin mai pozitiv decât tu, Nechelam. Eu cred că aceste instrumente sunt pentru noi baza acțiunii noastre la nivel extern și un ajutor concret pentru cetățeni în ceea ce privește acțiunile noastre externe afara Uniunii, adică aș dori, știu că nu avem foarte mult timp, aș dori să pun două întrebări comisiei. Cum evaluați posibilitatea de a fuziona anumite instrumente? Vreau să știu dacă ați făcut o evaluare în acest sens. Există și ideea de a avea 15% din acțiunile externe în cadrul programelor, care este, după părerea noastră, consecința unei astfel de decizii. Okay. Și colegului socialist doresc să-i spun că în regulamentul instrumentului de preaderare, în articolul 2, există posibilitatea pentru Comisia Europeană să utilizeze aceste instrumente exact așa cum s-a făcut, tocmai pentru a face față crizei migratorii Uh, migratorii. Există temei juridic pentru asta și eu cred că, de fapt, Comisia Europeană a acționat în mod corect. Mulțumesc! Thank you, Mr. Guerrero Salom. Domnul Guerrero Salom. Gracias. Eh, he asistido con cierto... Mulțumesc foarte mult. Da, am uh, ascultat cu atenție și cu timiditate această uh, audiere pentru că nu sunt membru al acestei comisii, dar având în vedere circumstanțele, eu sunt raportor pentru același raport în Comisia pentru Dezvoltare în ceea ce privește instrumentele specifice pentru dezvoltare și am să profit de o astfel de ocazie pentru a adresa câteva întrebări. Uh, de-a lungul prezentărilor a reieșit în mod clar că există două elemente uh, în care politica de dezvoltare și politica generală externă a Uniunii Europene pot avea sensibilități și puncte de vedere diferențiate, diferite, dar valorile și interesele sunt aceleași. În ceea ce privește, spre exemplu, relațiile cu anumiți interlocutori, cu partenerii care primesc uh, sprijinul nostru pentru cooperare și pentru dezvoltare, aș vrea să adresez în acest sens o întrebare, indiferent cine va răspunde, uh, reprezentanții societății civile sau din partea instituțiilor, întrebarea este cum percepeți acea unicitate uh, a politicii de dezvoltare în cadrul politicii externe a Uniunii Europene și cum, după părerea dumneavoastră, această politică de dezvoltare, în cazul în care Fondul European pentru Dezvoltare ar deveni, uh, ar fi integrat în buget, pentru prima dată cum anume acesta ar afecta mecanismul general al acestor instrumente de finanțare externă în următorul CFM. Thank you very much. Uh, I will also... Mulțumesc. Vreau să adaug și eu câteva întrebări, dar voi fi succinte. Cred că punctele despre care am vorbit s-au regăsit și în uh, intervențiile diferiților colegi de la diferitele grupuri politice. Uh, ce mi se pare mie um, esențial um, și um, vorbesc aici despre valoarea instrumentelor, ele trebuie să fie adecvate scopului. Apoi, nu înțeleg de ce nu s-a nu există preocupări suficiente pentru guvernanță. Acum, când, uh, asta când vine vorba despre rolul uh, comisiei, uh, rolul Parlamentului în relația cu actorii interesați. Și acum, când vine vorba de a acorda mai multă responsabilitate delegațiilor la fața locului, sigur, s-ar putea spune că ele sunt cele mai apropiate de locul în care arde, dar pe de altă parte sunt cei mai îndepărtați de noi, de evaluări. Și aici ar putea apărea conflicte de interes, pentru că există o nevoie de a avea relații pragmatice cu guvernele la fața locului și uh, trebuie uh, să spunem că este o provocare să te aplici asupra unor probleme de încălcare a drepturilor omului și trebuie să se evite astfel de provocări. Apoi, uh, vreau să reiterez chestiunea menționată de David McAllister, de ce nu s-au emis acte delegate nu s-a răspuns la această întrebare și cred că este important. Pentru a rezuma, mulți dintre dumneavoastră au spus că majoritatea ideilor principale sunt binevenite, să existe mai multă flexibilitate, să nu fim neapărat orientați către spectrul politic, către cel strategic. Um, în timp ce diavolul se ascunde în detalii, Cred că există o formulare privind aceste detalii și privind modul în care trebuie puse în aplicare. Poate că nu se poate răspunde la toate întrebările astăzi, dar este nevoie de aceste răspunsuri înainte de a intra în termeni concreți și înainte de a putea spune că există un consens larg transpartinic. Mai avem 10 minute la dispoziție, în mare. Nu, ni se ni se va oferi și o prelungire, dar eu personal nu mai am timp, dar poate vom obține puțin timp suplimentar. Cine poate lua cuvântul acum? Cristian, dacă ai putea include toate opiniile, ar fi extraordinar. Mulțumesc pentru toate observațiile profunde, pentru a provoca experții invitați și câțiva dintre distinși membri. Un lucru care m-a surprins este gradul de conservatorism în opiniile dumneavoastră. Ați vorbit despre diavolul ascuns în detalii. Este un diavol pe care îl cunoaștem. Am impresia că ne-am și obișnuit cu acest diavol și că ne place. Deci hai să nu ne certăm prea mult pe tema, această temă. Acum întrebarea de ce nu au existat acte delegate. În cadrul uh, arhitecturii generale, care a fost convenită mm, de către Parlament și Consiliu, fiecare instrument este, din punct de vedere tehnic, adecvat scopului. Funcționează bine, putem gestiona ceea ce se face cu instrumentele respective și de aceea am ajuns la concluzia împreună cu uh, colegii noștri de la comisie și de la servicii că nu există niciun motiv pentru a redeschide discuția pe, mm, acelor, pe marginea acelor instrumente prin acte delegate. În acea evaluare, la mijlocul perioadei am spus că nu există nevoia unor schimbări profunde în instrumentele de finanțare. Să se mute fondul de la o țară la alta, de la o regiune la alta ceea ce s-ar fi făcut prin actele delegate. Și în momentul în care s au evaluat instrumentele, s-a decis și o marjă pentru această modificare la un nivel pe care l-am considerat suficient. Apoi, documentele pentru discuția privind uh, evaluarea strategică au fost transmise astăzi, deci le veți avea în urmă, veți avea timp de trei săptămâni la dispoziție pentru a le evalua. Apoi, de ce spunem dacă funcționează bine, de ce vrem să schimbăm lucrurile, uh, de ce vrem să întărim? Pentru că noi credem că se poate îmbunătăți și eficientiza arhitectura generală. Făcând asta, se simplifică procesele deci, uh, și dacă simplificăm procesele ne putem concentra mai bine pe ce este esențial pe obiectivele politicilor noastre și aici ar trebui să fim atenți. Când am fost implicat pentru prima dată într-o discuție pe marginea CFM și pe marginea următoarei generații de instrumente, și deci cu ceva timp în urmă, nu mai aduc aminte exact, am avut mai mult de 20 de instrumente pentru acțiuni externe. Acum uh, avem în jur de 10 sau o duzină mă rog, în funcție de ce, în ce categorie intră, internă sau externă. Nu credem că este mai puțin control astăzi decât cu 15-20 de ani în urmă. Credem însă că am parcurs pași importanți pentru a le eficientiza și cred că putem face și alte progrese în această direcție. Considera, consolidarea lor poate fi și o consolidare a proceselor de gestiune și transformare, nu uh, înseamnă că vom, venea cu, vom veni cu un singur obiectiv politic. Sigur, întrebarea a fost dacă EDF este bugetat. Ce se întâmplă cu celelalte politici bun. Am spus foarte clar, anul trecut a existat un consens uh, renoit care a permis uh, politici de dezvoltare la diferite niveluri. Cu agenda 2030, cam acesta este cadrul nostru politic. Cum vom desfășura procesul real este o întrebare de ordin tehnic. Și bun, acolo apar din nou micii diavol din detaliu. Dar ideea de a avea un instrument consolidat, cel de-al doilea instrument consolidat, înseamnă să vedem cum obține o structură de management simplificată și cum putem obține o dimensiune geografică, una tematică și o dimensiune de acțiune rapidă, fiecare cu uh, diferitele elemente specifice și cu posibilitatea de a trece de la o dimensiune la alta și de a vedea cum putem să ne mobilizăm împreună pentru a atinge obiectivul comun. Cam acesta este unul din aspectele flexibilității. Un alt aspect menționat aici de mai multe ori și în mod justificat, cum ne uităm la performanță, cum analizăm performanța. Cred că domnul Cucan Ați vorbit despre principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Deocamdată ne-am mișcat la un nivel modest și păstrând acest nivel modest înseamnă că mai multe oferind mai multe fonduri, nu se oferă stimulente mai mari, pentru că valoarea adăugată e mică. De aceea, credem noi, într-o ar- viitoare arhitectură consolidată, va exista o inspirație care va motiva o, printr-o rezervă mărită a proiectelor și instrumentelor. Și în al doilea rând, posibilitatea de a interveni și de a acorda sprijin partenerilor noștri care într-adevăr se străduiesc. Și dacă ei pot obține o diferență, atunci putem obține și noi o diferență. Cam acesta este raționamentul din spatele ideii conform care trebuie să păstrăm o sumă semnificativă la începutul programului și apoi să uh, revenim cu evaluări strategice, cu dialog strategic și cu perspectivă care, sunt, uh, care vor fi obiectivele viitorului într-un peisaj schimbător. Și ultimul comentariu, rolul delegaților la fața locului și cât de departe se poate merge cu programele noastre de management. Cred că este o întrebare eronată, pentru că până la urmă, întotdeauna managementul sprijinului acordat sau gestiunea sprijinului, fiecare triunghi va trebui să funcționeze. Deci avem managementul sub indicațiile Parlamentului, sub indicațiile Parlamentului și ale statelor membre. Deci, deci acestea sunt cele, acești trei piloni, politica la centrală, uh, Serviciul de acțiune externă, serviciile de management, DEFCO, de exemplu, și FPI, FPI și uh, cel al treilea pilon, sigur, delegațiile. Și ca să transformăm orientările strategice din punct de vedere al UE și al statelor membre. Deci să le schimbăm într-un program Încercăm să colaborăm cu colegii pentru a vedea cum se poate transforma programul în proiecte concrete. Însă delegațiile sunt cele care trebuie să ne ajute să identificăm nevoile la fața locului, să vedem care sunt nevoile și să vedem care sunt proiectele fezabile care pot uh, fi desfășurate. Ei nu pot face asta dacă nu îi ajutăm și noi. Și cum ați spus, domnule președinte, trebuie să-i sprijinim pentru a da dovada de curaj când confruntă diferitele situații problematice. Au existat situații bune în care trebuie să facem excepții uh, de la modelul triunghiului, pentru că să zicem că anumiți piloni sau anumite puncte din triunghi ar fi prea expuse deci trebuie să avem o relație, o relație triunghiulară funcțională, eficientă, care să ne permită să revenim și să vă raportăm uh, un proces de tranziție, de transformare foarte bun. Mulțumim, Cristian. Discuția cred că ar trebui să dureze mai mult. Pentru grupul uh, pe instrumentele financiare aș dedica o Uh, reuniune pentru detalii și pentru temerile care există în continuare, care au fost exprimate aici și care trebuie ghidate de către Parlament și care trebuie evaluate într-o structură foarte clar, clară, în care, bun, în prezent nimeni nu știe care răspunde, cine răspunde de anumite chestiuni. Posibilitatea de a uh, uh, posibilitatea de a da amendamente până pe 7 februarie pe raportul meu până la ora 11. Pe 21 sau 22 februarie va exista un alt schimb de opinii la întâlnirea reuniunii și pe 20 martie va fi votul în AFET. Deci este un termen nou. Era pe 8 planificat, dar acum pe 20. Deci mulțumim uh, participanților, Serviciul de Acțiune, Acțiune Externă, Comisiei și ceilalți experți externi, evaluatori, am apreciat observațiile dumneavoastră și faptul că ne-ați acordat din timpul nostru prețios. Mulțumim!